cu condițiile legate de insularitate. Are cuvântul prima semnatară, doamna Iskra Mihailova. Aveți cuvântul, doamna Mihailova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, doamnelor și domnilor, În Uniunea Europeană, insulele sunt niște teritorii cu caracteristici speciale. Sunt diferite de teritoriul uh, continentului. Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene recunoaște faptul că teritoriile insulare se confruntă cu nenumărate handicapuri. Cel de-al șaselea raport în legătură cu coeziunea socială și economică arată că uh, în timpul crizei economice, multe zone din Uniunea Europeană au fost afectate, mai ales insulele. Teritoriile insulare se află de multe ori în zonele cele mai ultraperiferice ale Uniunii Europene și sunt foarte vulnerabile, deoarece acum întreaga Uniune se confruntă cu multe provocări, cum ar fi cele de natură demografică, energetică și așa mai departe. Iar regiunile din sudul Europei, după cum știți, sunt afectate acum de fluxul de migranți. Handicapurile naturale reprezintă o problemă deoarece sunt o barieră care nu le permite acestor insule să-și, să-și atingă potențialul de plin. Și de aceea trebuie să folosim toate oportunitățile care există, cum ar fi agenda digitală, pentru Tocmai pentru că aceste teritorii au atâtea caracteristici speciale, e nevoie de măsuri din partea Uniunii Europene pentru a îmbunătăți coeziunea acestor teritorii. Însă atunci când se pregătește, s-a pregătit perioada de programare 2013-2020, teritoriile insulare nu au primit o finanțare specială. Au primit doar o modulare a ratelor de cofinanțare. În acest context, în numele Comisiei Regii, aș vrea să adresez următoarea întrebare Comisiei. Ar putea să ne ofere Comisia Europeană o descriere clară a diferitelor handicapuri pe care le au aceste insule, așa cum se descrie în articolul 174 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Și de asemenea, am vrea să știm cu ce probleme se confruntă teritoriile insulare, așa cum sunt ele clasificate în NUTS 2 și NUTS 3. Și aș vrea să știu de asemenea ce măsuri va lua Comisia pe viitor pentru a, a reduce aceste handicapuri și ce acțiuni va întreprinde de asemenea Comisia pentru a respecta uh, prevederile din articolul 174 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Deoarece, după cum știți, insulele și handicapurile non-naturale ar trebui, fi, ar trebui să fie recunoscute ca atare. Ar trebui să se recunoască că aceste handicapuri sunt o barieră constantă în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor din politica de coeziune. Am vrea să știu dacă Um, Comisia consideră că s-ar putea um, lua în calcul și alți indicatori pe lângă PIB, indicatori care nu se limitează la măsurarea producției economice. Deoarece eu cred că există și alți factori care trebuie luați în calcul, deoarece teritoriile insulare sunt foarte vulnerabile din cauza handicapurilor și pozițiilor lor geografice. Vă mulțumesc și aștept răspunsul dumneavoastră. La parola ora alla... Acum îi dau cuvântul doamnei comisar Corina Crețu. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamna președintă Mihailova, dragi colegi, bună ziua! Aș dori să încep prin a aduce mulțumiri Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European pentru această întrebare orală referitoare la sprijinul pentru insule regiuni restrânse și din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. aș vrea să spun încă de la început că mă preocupă în mod special acest subiect anul trecut am avut două reuniuni uh, reuniunea anuală din guadeloupe și o altă reuniune la reunion iar în această săptămână în sesiunea trecută din strasbourg am avut o întâlnire împreună cu colegul meu comisarul carmenu vella cu toți cei nouă uh, membri ai parlamentului european care provin din cadrul uh, regiunilor ultraperiferice tocmai în ideea de a vedea în ce măsură putem la începutul perioadei de programare două mii paisprezece două mii douăzeci să ajutăm aceste uh, regiuni care așa cum și dumneavoastră ați spus pe lângă faptul că sunt foarte departe de europa au o serie de probleme specifice. după cum știți fondurile noastre fondurile europene au o tradiție de lungă durată și și de succes în sprijinirea regiunilor cu caracteristici geografice specifice incluzând aici și regiunile insulare care se confruntă cu diverse provocări sociale economice și de mediu și care uh, necesită o abordare specifică de la caz la caz. aceste aspecte se regăsesc după părerea mea în uh, noul regulament uh, cel care privește perioada de programare două mii paisprezece două mii douăzeci care solicită statelor membre acolo unde este cazul să stabilească în cadrul acordurilor de <coughs> parteneriat o abordare integrată pentru a se adresa nevoilor specifice ale regiunilor care se confruntă cu handicapuri severe și uneori permanente. iată de ce o serie de insule beneficiază deja de o derogare în ceea ce privește concentrarea tematică a investițiilor din fondul european de dezvoltare regională alte insule beneficiază de o mai mare flexibilitate în a ține cont de nevoile lor specifice. în plus regiunile ultraperiferice care sunt toate insule beneficiază de asemenea de o serie de excepții și de condiții specifice încercând astfel să compensăm pentru constrângerile grave și permanente cu care se confruntă. dar bineînțeles așa cum ați subliniat și dumneavoastră și eu cred că putem face mai mult comisia monitorizează situația din regiunile NUT doi și NUT trei comisia a creat o serie de indicatori sintetici care au în vedere de exemplu indicele de competitivitate regională sau indicele de dezvoltare umană. din păcate datele pe care le avem și de care dispunem nu sunt suficient de precise pentru moment pentru a reflecta caracteristicile specifice ale tuturor regiunilor insulare însă continuăm să investim în colectarea de date și previziuni ceea ce ne va permite ca în cadrul următorului raport privind coeziunea să prezentăm o analiză mai detaliată a situației din aceste regiuni. vă mulțumesc și aștept cu interes comentariile dumneavoastră. trecem acum la intervențiile făcute în numele grupurilor politice. În numele grupului PPA, are cuvântul domnul Cicu. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi e o zi importantă pentru mine, deoarece inițiativa mea, prin procedura prevăzută de comisie, ajunge, iată, în plenară. Pentru mine e o chestiune centrală, însă eu aș vrea să mă adresez doamnei comisar pentru ai da câteva exemple concrete pentru ca dumnea ei să înțeleagă uh, cât mai bine cum stau lucrurile și să-și dea seama că uneori poate dumnea ei e cumva îndepărtată de realitate. Trebuie să știți că insulele nu au acces la piață, au handicapul și dezavantajul uh, de a primi uh, ajutoare de stat legitim. Campaniile low cost, uh, de asemenea pleacă de acolo, multinaționalele pleacă de acolo. Ce înseamnă asta? Nu există continuitate teritorială, nu există posibilitatea de a avea o concurență în ceea ce privește prețul la energie. Insulele cu IMM-urile lor nu au cum să se implice în procesul de internaționalizare, deoarece din punct de vedere strategic sunt abandonate. Trebuie să înțelegem când vorbim de transportul de mărfuri și de uh, Uh, persoane. Avem un monopol al companiilor și când vorbim de sistemul turistic, acesta nu este viabil deoarece, nu, deoarece turismul este sezonier. Și toate acestea țin de faptul că nu există niște finanțări clar <clears throat> dedicate insulele, insulelor. Deci regulamentele de care vorbeați dumneavoastră sunt slabe, trebuie revizuite, consolidate. Noi avem obiective strategice importante de definit pentru aceste teritorii care practic sunt abandonate. De aceea vă rog ca dumneavoastră să revizuiți poziția în cadrul strategic pentru viitoarea programare financiară. Vă mulțumesc! Acum, în numele grupului SND, are cuvântul doamna Giufrida. Mulțumesc, domnule președinte. Eu le mulțumesc colegilor pentru munca făcută la această rezoluție, muncă pe care am încurajat-o și mulțumesc și doamnei comisar pentru prezența la dezbaterea de astăzi și pentru atenția pe care o acordă insulelor. Pentru mine, bineînțeles, sunt foarte importante. Eu sunt siciliană și noi, cei din insule, știm cum se trăiește în insule. Sunt niște teritorii care au cele mai mari slăbiciuni, niște trăsături uh, naturale și geografice deosebite, care sunt în același timp și o sursă de bog- și o bogăție, dar și o sursă de probleme. De aceea îi cer comisiei să definească clar ce carențe există, ce slăbiciune există, ce anume constituie un obstacol pentru dezvoltarea economică a insulelor noastre. Mobilitatea e redusă, carburanții sunt din ce în ce mai scumpi, producătorii exportă din ce în ce mai greu și turiștii ajung și ei mai greu în insule. Mă gândesc că aceste dezavantaje ar putea să fie transformate cumva în resurse și avem nevoie de uh, măsuri specifice pentru insule și e important să avem și un fel de ghișeu special pentru insule, compus din experți care să evalueze aceste politici speciale pentru insule. Avem mult de oferit. Suntem și o resursă de energie regenerabilă. Putem produce agricultură biologică. De aceea îi cerem Comisiei să sprijine cu multă fermitate aceste teritorii. Mulțumesc. Acum, în numele grupului ECR, doamna Tomaș Sici. Život na otoku nije uvijek lagan. Kao što, kao... Mulțumesc. Viața pe o insulă nu este întotdeauna ușoară. Și știu asta foarte bine, pentru că și eu trăiesc uh, pe o insulă. Legături de transport, uh, disponibilitate de servici, bunuri și servicii sunt unele dintre provocările cu care se confruntă oamenii care trăiesc pe insule. Nu sunt foarte multe locuri de muncă, deoarece manufactura și producția a scăzut. Și multe persoane părăsesc insulele, ceea ce nu face decât să înrăutățească situația. Bineînțeles, nu trebuie să disperăm. Trebuie să facem mai mult pentru a folosi potențialul insulelor noastre și pentru asta trebuie să atragem investitori și forță de muncă pe insule. Asta putem face prin uh, taxare, politici uh, fiscale favorabile și în cooperare cu sectorul privat. Cred că veți fi de acord cu mine pe acest subiect. De aceea vă rog să sprijiniți amendamentele pe care le-am depus împreună cu colegul Liuar în numele ECR. Mulțumesc. La parola are cuvântul acum, în numele grupului ALDE, domnul Iacovcici. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Insulele nu sunt doar o categorie statistică. Insulele sunt și locuri de viață. Dar, din păcate, um, sunt uh, un loc unde viața este blocată astăzi, oamenii părăsesc insulele. Avem multe insule mici, foarte mici, unde viața e și mai grea decât pe insulele mai mari. Croația este o țară cu multe insule, cu foarte multe insule, dar și cu, mulți, cu multe insule mici locuite. Viața pe aceste insule e foarte grea, din toate punctele de vedere. Doresc să spun că dacă insulele noastre își pierd identitatea proprie, multe state membre până la urmă își vor pierde identitatea. Și astfel vom pierde și identitatea Uniunii Europene și Uniunea Europeană a fost creată și prin insule. În numerele GUE, NGL, are cuvântul domnul vicepreședinte Papadimulis. Chiria Crețu. Mulțumesc. Doamnă Crețu, articolul 174 rămâne doar pe hârtie. Nu există o aplicare a unei politici care să ajute uh, dezvoltarea uh, insulelor și regiunilor insulare. Comisia trebuie să facă mai mult, mai mult pentru insulele europene, pentru insulele din Marea Egee. Insula Lesbos este o insulă greacă în Marea Egee. 45.000 de locuitori. În 2015 a primit 500.000 de refugiați. Locuitorii insulei Lesbos împreună cu actrița faimoasă Susan Sarandon, au fost nominalizați pentru Premiul uh, Nobel de, pentru Pace, pentru că au dat dovadă de umanism și solidaritate față de acești refugiați de război. Ei au umplut golurile Europei, însă noastră, la Comisie, trebuie să faceți mai mult. Aceste insule sunt spații importante din punct de vedere turistic. Au probleme mari de infrastructură, costurile de transport sunt enorme și acum sunt în prima linie în Uniunea Europeană în criza refugiaților. Deci ne dorim acte acum, nu numai cuvinte. A nume de grupul Europa. Acum, în numele grupului FDD, are cuvântul doamna Damato. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar, și vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici să abordăm această problemă atât de importantă și pentru țara mea. Noi împărtășim majoritatea uh, conținuturilor din uh, rezoluție. Însă, în ceea ce vrește indicatorii PIB, ar trebui să fie folosiți și alții. Dau exemplul uh, Sardiniei, care pare să aibă o situație foarte bună dacă ne uităm doar la indicatori, însă acolo șomajul, de exemplu, e foarte ridicat. Ei, <laughs> unii spun că Uniunea Europeană urmărește cu atenție lucrurile, însă eu cred că nu vede suficient de bine ce se întâmplă, suferă de strabism, cred eu. O problemă din insule, transporturile și energia. În Sardinia, capacitatea administrativă a guvernelor regionale e scăzută, nu se absorb fondurile. Deci nu sunt la înălțimea așteptărilor din țările dezvoltate. Însă, mie mi se pare că toți, toți șefii de guvern nu prea știu de fapt ce se întâmplă. Trebuie să facem tranziția către o a treia revoluție industrială, cu un model de dezvoltare bazat pe energiile regenerabile, pe transporturile uh, Uh, durabile și pe internetul lucrurilor. E important să se facă astfel de opțiuni, să se uh, să nu se mai pună accesul doar pe petrol și să se facă atâtea concesiuni mari firme de electricitate ENI. Vă mulțumesc, doamnă Damato. Acum, în numele grupului ENF, domnul Salvini. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, unul e cum vedeți dumneavoastră lucrurile și altfel e uh, realitatea. În Sicilia șomajul tinerilor este de peste 50%. Tinerii pleacă din Sicilia. Uh, Sicilia a fost considerată o colonie, întâi de statul italian și apoi de Bruxelles. Regiunile insulare nu sunt ajutate, din potrivă. Uh, Politica de pescuit este un dezastru care a blocat în porturi mii de lucrători. Directivele europene privind uh, agricultura sunt o nebunie, au uh, avantajat uh, producția de pe malul sudic al Mediteranei și uh, au penalizat multe ferme europene și au lăsat multe câmpuri necultivate. Vorbim despre poluare, uh, dar în Sicilia uh, 80% din uh, căile ferate sunt cu uh, o singură șină și cea mai mare parte a trenurilor uh, sunt diesel. În, în, mai vor, în Sardinia nici nu vorbim despre rețeaua feroviară, nu există nici autostradă. Apoi, Comisia permite monopolul uh, asupra uh, serviciilor maritime unor companii și vă cer în uh, numele insularilor să lăsați insulele să se autogestioneze, să, să se dezvolte singure dacă consider, nu, Comisia nu consideră că insulele trebuie să-și bazeze bogăția pe primirea imigraților. Dacă așa e, uh, trebuie să treceți uh, peste cadavrele noastre pentru a face așa ceva. Trei la parola. Trecem la următorii vorbitori. Doamna Estera Sferagut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, salut această rezoluție legătură cu insularitatea. Îl felicit pe colegul Cicu și pe toți cei care s-au implicat la această rezoluție. Eu provin din insula Mallorca, o insulă din Baleare care aparține Spaniei și trebuie să vă spun că de ani de zile ne-am tot luptat de la tratatul de la Amsterdam pentru ca în tratat să se recunoască acest statut de insularitate, uneori dublă sau triplă, dacă ne gândim la insule mai mici, cum ar fi Formentera sau Ibiza avem costuri suplimentare pentru agricultură, pentru transporturi, probleme legate de conectare, de sistemul de sănătate, de educație. Deci aceste inegalități trebuie compensate. Articolul 174 din tratat recunoaște acest lucru și atunci când se vorbește despre coeziunea teritorială. Însă când ajungi la buget, vezi că apar probleme. De aia salut propunerea Comisiei și propunerea din rezoluție de a crea o agendă pentru insulele europene și o carte albă pentru dezvoltarea acestora. E important să avem aceeași competitivitate în toate sectoarele strategice și important să avem aceleași șanse ca restul teritoriilor continentale. Vă mulțumesc, domnul Papadakis are cuvântul acum. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Suntem într-o Europa în care respectul biodiversității este un principiu fundamental și nu este suficient să recunoaștem numai specificitățile sau dezavantajele unor regiuni. Problema regiunilor insulare este pe mai multe niveluri. Deci, trebuie să punem capăt izolării să luăm măsuri pentru a rezolva problemele cronice pe care le au aceste insule. De multe ori, aceste uh, probleme duc la uh, dificultăți în a avea acces la chestiuni de bază, cum ar fi apa, um, ca să nu mai vorbim de accesul la serviciile de bază. Micile insule din Grecia nu beneficiază de uh, toate serviciile. Apoi, problemele insulelor, uh, de exemplu, de exemplu, de a avea acces la energiile regenerabile trebuie depășite. În următoarea perioadă de programare, 2014-2020, trebuie să acționăm, pentru că dacă nu vom fi pierdut timp și oportunități și investiții. Apoi, trebuie să folosim uh, definiția Eurostat. Este singura abordare posibilă. Criteriul este să știm în ce măsură o regiune insulară este insulară, însă acest lucru nu ține cont de alți factori, cum ar fi îndepărtarea de restul Europei și dificultatea de a circula pentru locuitorii săi. Domnul Huntis, mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar, vorbim astăzi de insularitate, de un ajutor multiplu adus insulelor europene. Pentru țara mea, ajutoarele acestea nu mai există, au fost abolite. În primul rând, pentru că insulele grecești plătesc consecințele politicii de austeritate. S-au abolit regimuri fiscale um, care sunt valabile în alte insule europene, cum ar fi uh, un TVA redus, și apoi Uh, s-au vândut aeroporturile unor uh, întreprinderi străine la preț foarte redus. Uh, asta a însemnat că n-am mai putut reduce costul transportului, ceea ce este foarte important, și uh, suportăm și consecințele crizei refugiaților, mai ales în Marea Egee. Uh, și faptul că nu există solidaritate europeană, tot noi îl plătim. Aș dori, doamnă comisar, să-mi răspundeți la o întrebare pe care v-am adresat-o în urmă și cu patru luni. Și anume, ce măsuri din politica de coeziune se iau pentru insulele elene, care duc cea mai grea povară în criza refugiaților? V-aș mulțumi și v-aș fi recunoscătoare pentru un răspuns. Are cuvântul domnul Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor uh, care um, au fost de acord să avem astăzi această dezbatere în plenară cu doamna comisar și mulțumesc domnului comisar pentru prezența aici să ne răspundă la întrebări. Eu am o întrebare. Astăzi, insulele trăiesc cu o condiție de marginalitate, nu doar din punct de vedere fizic, ci și economic și social. Comisia a intervenit, a propus acțiuni pentru regiunile ultraperiferice, fără a ține însă cont de faptul că sunt mul, mult mai multe insule în Uniunea Europeană și trăiesc această condiție de marginalitate. Ce poate face Uniunea Europeană pentru a favoriza integrarea teritorială, continuitatea, pentru a se asigura că va exista o adevărată agendă pentru a depăși condiția de insularitate, de marginalitate economică, de întârziere și care nu permit dezvoltarea? Pentru a, să ajung aici, iau trei avioane, pentru că vin dintr-o insulă mai puțin bine deservită decât altele și cu siguranță am mai mult noroc decât alții care trebuie să-și plătească biletul din buzunarul propriu. Cum depășește Uniunea Europeană această marginalitate? Ce face, poate face Comisia pentru a favoriza interacțiunile, pentru a face să scadă costurile de transport, pentru a face în așa fel încât și mărfurile noastre să ajungă pe piețe ca și celelalte? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lavia. Trecem la Catch the Eye. Uh, avem multe solicitări de luarea cuvântului. Am fost flexibil având în vedere importanța subiectului și faptul că este un subiect foarte sensibil pentru mulți deputați în timpul dezbaterii. Dacă doriți să interveniți cu toții, vă rog să respectați neapărat un minut. Dacă nu, va trebui să limitez numărul vorbitorilor. Are cuvântul acum doamna Maletici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i urez bun venit doamnei comisar Uh, și să le mulțumesc și colegilor pentru această inițiativă. Eu provin dintr-o țară unde există mii de insule. Și aș vrea să vorbesc despre depopularea regiunilor insulare. În Uniunea Europeană și în diferitele state membre ar trebui să dezvoltăm politici mai bune care să ne permită să consolidăm proiectele economice din insule. În ziua de astăzi asistăm la următoarea situație. Cu un nivel mai mare de cofinanțare sunt finanțate politicile de coeziune. Asta e bine, însă e nevoie de mai mult. Și cred că tocmai această cale oferă mai multă flexibilitate în cazul insulelor. Ar trebui să finanțăm, indiferent de ce nuți e vorba, de nuți 2 sau 3. Trebuie sprijiniți acei întreprinzători care creează locuri de muncă. Dacă nu o facem, pur și simplu vom vedea cum aceste insule vor deveni uh, nepopulate. Domnul Picula, mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, sunt multe uh, probleme cu cele cu care se confruntă cei care trăiesc pe o insulă. PIB-ul este cu 5% mai scăzut, oamenii părăsesc insulele, transportul nu este suficient, accesul la sănătate nu este suficient. Însă PIB-ul nu este un indice suficient, pentru că nu ia în considerare și alte lucruri care fac viața grea oamenilor pe o insulă. Putem vorbi despre diferite definiții, însă cred că nu am făcut suficient pentru insulele europene, mai ales când vine vorba de uh, obligațiile din articolul 174 în instituțiile Uniunii Europene de multe ori politicile nu au fost adecvate. Eu sunt din Croația și solicit Comisiei să facă o analiză a costurilor de viață asupra insulelor și să-și adapteze uh, sprijinul uh, la această analiză. Avem nevoie de programe specifice și trebuie să ne ajutăm insulele să-și, ajung, să-și atingă potențialul. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 174 din tratat recunoaște faptul că regiunile insulare se confruntă cu dezavantaje permanente. Aceste handicapuri au de a face cu situația demografică, dar și cu caracteristicile demografice. De aceea, insulele se confruntă cu probleme de competitivitate și coeziune socială. În Grecia, insulele au fost extrem de afectate de criză și în loc să primească sprijin, Troica a uh, pus capăt și regimului fiscal special și astfel TVA-ul a crescut în insule de la 13 la 23%. De asemenea, aceeași troică a sprijinit vânzarea aeroporturilor uh, importante din aceste insule. Să nu uităm că avem acum și criza refugiaților. Peste 600.000 de refugiați au primit un prim ajutor în insulele din Marea Egee. Lipsa de infrastructuri duce la apariția problemelor sociale. A fost afectat și turismul, de aceea e nevoie de măsuri concrete pentru aceste insule din Marea Egee pentru a scădea măcar TVA-ul la 13%. Domnul uh, Maria Joao Pinto. Senhor Presidente, Senhora Comissária, sou de um país que tem duas. Domnule președinte, domnule comisar, vin dintr-o țară care are două regiuni autonome în mijlocul Atlanticului. Insulele Azore, arhipelagul Azorelor, format din nouă insule, se confruntă cu o dublă problemă de insularitate. Sunt mii de imigranți care ajung în Azore nu pleacă. Uh, sunt oameni care încearcă să plece să trăunite Unite, în Canada. Uh, transportul între insule este foarte dificil și accesul uh, la continent este cu atât mai greu. Într-unul dintre cazuri, copiii trebuie Uh, oamenii trebuie să ia patru avioane ca să ajungă la Bruxelles. Doamnă comisar, vă rog, ajutați uh, aceste regiuni insulare. Nu putem construi um, integrarea europeană fără o coeziune reală, fă, uh, dacă nu permitem acestor oameni să uh, călătorească liber în țara lor și în Europa. Are cuvântul acum domnul sau doamna Viegaș. Hoje Eh, da în ziua de astăzi, populațiile europene suferă de pe urma politicilor de austeritate și de pe urma politicilor impuse de marile grupuri financiare. De aceea, regiunile insulare sunt cele mai sancționate, sunt cele mai pedepsite, deoarece au un dezavantaj. Avem două arhipelaguri în Portugalia, Azorele și Madeira, care au o dublă insularitate și au suferit foarte mult de pe urma programelor de ajustări eh, impuse de Troica. Populația de acolo încearcă să producă în continuare, să supraviețuiască în această lume liberalizată. E foarte greu. Însă trebuie ca dumneavoastră să mergeți, să vedeți ce se întâmplă acolo și a fost și de aici o delegație să vedem, însă nu e suficient să crezi că prin turism se va soluționa totul. E nevoie de politici specifice de sprijin pentru activitățile productive de acolo, pentru a bunătăți transporturile, pentru ca populațiile de acolo să aibă aceleași șanse ca și ceilalți locuitori din Europa. Domnul Cristoforu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, colegului uh, Cicu și să îl felicit Uh, pe el și pe toți ceilalți colegi care se concentrează asupra chestiunii insulelor. Europa este și insulele sale. Închipuiți-vă o Europa fără insule. Cred însă că a venit momentul să punem uh, capăt vorbelor și să trecem la fapte. Insulele trebuie să iasă din această izolare. Uh, există propuneri concrete și acum avem nevoie de un pachet legislativ, cum a fost pachetul de lor, pachetul Juncker. Trebuie să existe un pachet pentru uh, insule. Uniunea Europeană ar putea să ne ajute, să ajute inițiativele noastre de a aduce internet wireless gratuit în toate insulele. Ar putea atrage societățile de transport pe insule. Ar putea să ajute insulele cu bunurile sociale de bază. Din insulele europene am putea face insule care să aibă și ceva de oferit Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul López Aguilar. Gracias, señor presidente, comisaria, participo con enorme... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, particip cu mult interes la această dezbatere. După cum știți, eu m-am născut și locuiesc într-o zonă insulară, în insulele Canare. Privind către strategia 2020-2030, drept o șansă enormă, mă gândesc că am putea totuși stimula uh, aceste insule într-un fel. În primul rând, trebuie să rezolvăm problema șomajului, care e foarte mare în aceste zone. Trebuie să pregătim uh, forța de muncă locală pentru că aceștia, aceasta să aibă acces la locuri de muncă pentru a stimula astfel economia. Însă, în același timp, uh, Trebuie modificat acest uh, criteriu de, de PIB, deci doar astfel se măsoară dezvoltarea economică. Nu e corect, trebuie să ne gândim la viabilitatea socială, demografică și ecologică a acestor insule. Trebuie să acordăm un impuls acestor sinergii, trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu toții pentru a integra politicile insulare în uh, totalitatea politicilor europene. Domnul Schwab are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am urmărit cu mare atenție dezbaterea. Nu vin din, de pe insulă, însă multe din problemele descrise sunt uh, și pe țărm um, și pe continent. Dificultăți cu birocrația, cu aplicarea uh, legislației și toate acestea au un efect și mai mare asupra insulelor. Um, și de aceea aș dori să fac în același timp și un apel către insule să-și asume responsabilitățile. Criza, funcțion- uh, criza refugiaților arată cât de importante sunt insulele pentru Europa. Posibilitatea existentă acum, oportunitatea adusă și de această criză trebuie folosită pentru a elimina birocrația și pentru a ajuta oamenii să uh, um, se dezvolte mai mult. Mulțumesc. La parola, Are cuvântul acum domnul Soru. Mulțumesc, domnule președinte. Această inițiativă e importantă, inițiativa Comisiei Regii, care ne permite să avem această discuție cu prezența doamnei comisar. În câteva secunde vreau să vă transmit următorul mesaj, doamnă comisar. S-a citat al treilea raport privind coeziunea și s-a reamintit că ultima criză a lovit mai ales insulele. E greu ca acolo să depășești uh, aceste întârzieri de dezvoltare. E greu acolo să ai un adevărat proiect de coeziune în ceea ce privește economia. Aș vrea să vă reamintesc un lucru. E important să fii conectat în ziua de astăzi. Și Insularitatea e un obstacol în acest sens. De aceea e nevoie de o inițiativă deosebită pentru ca toate insulele să fie conectate la rețele digitale, la cele energetice, să nu mai avem o insulă precum uh, Sardinia care să nu fie legată la rețeaua de gaz. E important să fie rețele de transport, e important să înțelegem că există acest drept de a avea acces la mobilitate. Doamnă comisar, trebuie acționat rapid. Doamna Breso, mulțumesc, domnule președinte. Din uh, dezbaterea care tocmai a avut loc, uh, doamnă comisar, putem trage o concluzie, și anume faptul că insulele sunt, pe de o parte, au, pe de o parte, caracteristici similare, pentru că toate insulele se confruntă cu probleme mai mari decât uh, regiunea continentală și alte zone din Uniunea Europeană, dar uh, există și diferențe mari între unele insule și altele în funcție de dimensiunile lor, de distanța față de continent și problemele cu care se confruntă. Uh, Ehm, eu eh, v-aș cere, după ce am ascultat problemele, vă întreb dacă veți face o carte albă, să țineți cont de aceste diferențe. Deci, de situațiile specifice ale insulelor mari, ale insulelor mici, eh, insulelor care fac parte dintr-un arhipelag și deci au probleme de insularitate între ele și uh, situațiile zonelor ultraperiferice care au probleme și mai mari dacă uh, sunt insulare. Acesta este apelul meu, sper că îi veți răspunde. Ultima intervenție, doamnei Grapini doamnă comisar domnule președinte stimați colegi uh, deși nu trăiesc într o țară insulară așa cum spunea și colegul schwab înțeleg foarte bine problema uh, pe care o au insulele așa cum o au de fapt și țările din uh, zona de est a uniunii europene. până la urmă piața internă a uniunii europene trebuie să ajungă la politici de coeziune care să aducă standardele de viață la nivel apropiat și cred doamnă comisar că ceea ce ați spus aici în primul rând vă mulțumesc că participați la dezbatere că vă gândiți gândiți la niște indici de exemplu indicele de dezvoltare umană pentru că orice politică de coeziune trebuie să aibă ca scop creșterea calității vieții sunt indicatori bineveniți și vă sugerez să țineți cont de politicile de coeziune și în țările de est unde avem de asemenea probleme similare cu cele din insulă și cred că e bine subliniat felicit uh, comisia uh, regio e bine subliniat aici importanța administrațiilor locale și regionale în parteneriatul public privat care trebuie să l facă pentru dezvoltarea executarea și aplicarea fondurilor de coeziune. vă mulțumesc. non sono mancate le sollecitazioni. tocca alla commissione. cum după atâtea intervenții va răspunde doamna comisar crețu. aveți cuvântul doamnă. Vă mulțumesc, domnule... vă mulțumesc domnule președinte stimați membri ai parlamentului european dragi colegi vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. am vrut să vă asigur încă de la început în legătură cu preocuparea mea constantă în legătură cu problemele specifice cu care se confruntă insulele regiunile ultraperiferice așa cum spuneam anul trecut am participat la reuniunea anuală din guadeloupe anul acesta reuniunea anuală a regiunilor ultraperiferice va avea loc în madeira da, ă, luna trecută acum două săptămâni de fapt la strasbourg m am întâlnit cu o serie dintre dumneavoastră care sunteți membri ai parlamentului european reprezentând regiuni ultraperiferice și am ținut să vină alături de mine și comisarul ă, pentru ă, schimbări climatice și pentru domnul carmenu vella pentru că știu că o serie dintre dumneavoastră aveți probleme specifice în legătură cu politicile de pescuit politicile maritime și așa mai departe. așa cum vă spuneam uh, încă de la început uh, aceste regiuni ultraperiferice și în general insulele aparțin unor state membre și din acest punct de vedere uh, eu m am bucurat că chiar în decembrie curtea europeană de justiție a dat un uh, comunicat și a obligat statele membre să țină cont de regiunile ultraperiferice în uh, cadrul programelor operaționale și de specificitățile uh, acestor regiuni ultraperiferice pentru că vă mărturisim că avem un dialog permanent cu statele membre pentru a acorda o atenție deosebită Uh, regiunilor ultraperiferice insulelor și uh, celor care au o situație uh, deosebită. așa cum spuneam și la început cadrul financiar și politic pentru fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci este un pas important pentru a răspunde mai bine nevoilor specifice ale regiunilor insulare. vreau să vă asigur că le am recomandat și guvernatorilor acestor insule guvernatorilor regiunilor ultraperiferice să aibă un rol mai activ mai proactiv pentru că nu este suficient ca noi de la comisia europeană să mergem o dată pe an într o insulă așa cum spuneați ă, nu avem cum să cunoaștem realitatea dacă nu există ă, ă, un dialog reciproc constant și ne aduce în atenție problemele cu care se confruntă din acest punct de vedere puteți uh, conta uh, pe mine pe comisie. în ceea ce privește grecia uh, știți foarte bine anul trecut am fost aici în fața dumneavoastră solicitând măsuri extraordinare pentru o situație extraordinară și cred că din acest punct de vedere faptul că am reușit să schimbăm regulamentele și avem o sută cofinanțare deci de fapt nu se mai poate numi cofinanțare deci practic din acest punct de vedere cred că din punctul nostru de vedere am făcut tot ceea ce se putea pentru grecia ă, împărtășesc ă, ceea ce s <clears throat> a spus aici mai mult de opt sute optzeci zero de oameni au venit în grecia numai în anul două mii cincisprezece este o povară imensă și uh, vă asigur că comisia lucrează uh, foarte aproape cu autoritățile grecești pentru a sprijini uh, grecia în legătură cu această provocare imensă dar aș vrea să vă spun că totul ține și de capacitatea administrativă ați pomenit insula lesbos m am întâlnit cu doamna guvernator de acolo i am explicat în ce măsură ar putea folosi fondurile europene din păcate grecia este una din țările care nu dorește să folosească fondurile europene pentru această problemă a migrației deși există posibilități ca cu o mică parte din sumă să facă spitale mobile grădinițe și așa mai departe. italia este singura țară care a solicitat schimbarea programelor operaționale și deja comisia europeană a transferat două sute douăzeci de milioane de euro către italia tocmai uh, uh, în acest scop. în orice caz știu uh, problemele pe care le are grecia și vreau să vă asigur că în general în legătură cu insulele facem tot ce putem pentru a răspunde nevoilor specifice. foarte multe state membre din păcate nu doresc ca aceste regiuni să fie tratate separat grecia de pildă în tratatul de aderare Uh, dorește să fie considerată ca o singură țară și nu uh, în programele operaționale și în uh, acordul de parteneriat nu face nicio specificitate legată de condițiile deosebite ale insulelor insulelor așa cum de pildă franța specifică în acordul de parteneriat faptul că există regiuni uh, ultraperiferice ca reunion uh, uh, guyana franceză și așa mai departe guadeloupe care necesită politici aparte. deci așa cum spuneam aici este vorba de o responsabilitate împărțită și mai ales în ceea ce privește implementarea fondurilor europene eu cred că Ă, aici este o sută responsabilitatea statelor membre. Ă, așa cum am menționat anterior avem o serie de instrumente specifice și derogări care sunt în vigoare. Ă, provocarea pentru noi toți în perioada care urmează este de a îmbunătăți politica regională în așa fel încât să răspundă cât mai bine nevoilor tuturor regiunilor și provocărilor viitoare vreau să vă asigur de disponibilitatea mea am solicitat poate reușim să organizăm la bruxelles în acest an uh, o reuniune pe acest subiect uh, trebuie să ne asigurăm așa cum spuneați că regiunile insulare nu numai că fac față provocărilor cu care se confruntă în prezent dar și că în baza particularităților lor europene contribuie mai bine la uh, realizarea obiectivelor uniunii europene. vreau să vă asigur că lucrăm îndeaproape cu regiunile ultraperiferice cu insulele așa cum spuneam am vizitat și în italia câteva insule sicilia dorim ca uh, fondurile europene să fie folosite în modul cât mai uh, optim pentru a avea un impact pozitiv în uh, aceste economii în particular în ceea ce privește lupta Uh, împotriva șomajului și bineînțeles integrarea uh, folosirea resurselor energetice există o mare problemă pe care și dumneavoastră ați ridicat o aici în legătură cu conexiile de transport înțeleg foarte bine uh, spunea cineva aici că schimbă patru avioane aici lucrăm împreună este suveranitatea statelor membre așa cum spuneam de pildă franța contribuie cu bani de la buget pentru a ajuta cetățenii din aceste regiuni ultraperiferice să aibă un cost mai mic alte țări ca spania de pildă solicită comisiei europene să aducă subvenții uh, costurilor biletelor pentru acești cetățeni ceea ce nu stă în puterea noastră din punct de vedere al uh, capacităților deci cred că ă, trebuie să discutăm mai mult despre ă, problemele specifice ale insulelor sunt absolut convinsă că este o problemă majoră sunt absolut convinsă că avem nevoie de derogări tocmai de aceea așa cum spuneam mai devreme am o discuție permanentă atât cu doamna comisar vestager în ceea ce privește ajutorul de stat cât și cu domnul vella pentru că sunt conștientă că așa cum avem o politică foarte strictă în ceea ce privește politica de pescuit avem nevoie de derogări pentru aceste insule care se confruntă cu probleme majore deci din acest punct de vedere cred că perioada de programare două mii paisprezece două mii douăzeci pe care dumneavoastră ați adoptat o ca și colegislatori aduce un pas important dar pe de altă parte mai sunt multe de făcut și vă stau la dispoziție pentru a aduna împreună ideile cele mai bune și a ă, discuta cum să procedăm mai departe. mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, doamnă comisar. Se încheie acum discuția pe marginea acestui uh, subiect de mare actualitate.